Ok, dann, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüßen. Bun, atunci aș dori să vă urez bun venit la dezbaterea noastră comună cu doamna comisar Malmström, comisara noastră pentru comerț și comisarul pentru agricultură, domnul Hogan, de cealaltă parte, dezbatere cu privire la efectele asupra agriculturii în urma acordurilor internaționale deja încheiate sau a celor care sunt în curs de negociere. Această discuție revine în dezbatere tot mereu, mai ales atunci când a fost vorba de negocierea TTIP, dezbatere care a fost purtată și în Comisia noastră pentru Comerț Internațional. Eu cred că comerțul poate duce la <clears throat> creștere economică, lucru care trebuie să se oglindească și în domeniul agriculturii. Iar aici există păreri diferite. Pe de o parte, avem o industrie care se orientează foarte mult uh, pe procese cu numeroase interes în ceea ce privește exportul. Iar dacă ne uităm la acordul cu Canada, uh, interesul în ceea ce privește produsele lactate și brânzeturile uh, sunt avute în vedere de către industria noastră procesatoare. Pe de altă parte, și denumirile de origine protejate sunt relevante în acest sens. Nu degeaba Uniunea Europeană este exportator glo global. Pe de altă parte, însă, știm că o agricultură care se orientează doar spre exporturilor nu poate aduce stabilitate și atunci o orientare a agriculturii pe baze stabile trebuie <clears throat> dezbătută și nu numai din perspectiva comerțului internațional. Deci, iată provocări care se impune să le discutăm și mă bucur că ambii comisari de resort sunt prezenți în această seară. Nu am prevăzut uh, o ordine a intervențiilor. Este la latitudinea comisiei să decide cine dorește să uh, intervină primul dar în cele ce urmează voi da mai întâi cuvântul copreședintelui meu, timp în care și Comisia va putea lua o decizie. Comisarul. Ok. It's okay. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Doamnelor și domnilor, bun venit celor doi comisari, bun venit tuturor colegilor. întâlnire de acest gen este una cu adevărat istorică. E ceva foarte important, deoarece ceea ce se întâmplă în agricultura europeană depinde nu numai de PAC și de bugetul pentru agricultură, dar depinde cumva și de factori din exterior. Poate că s-ar putea să vă par un pic prea pesimist pe locuri, dar cred că nu se pune suficient accent nici la Parlament și nici la Comisie și nici la alte comisii de, profilit, de specialitate asupra acestor factori externi nici măcar la INTA. Nu se pune așadar suficient accent pe acești factori externi care influențează Uniunea Europeană, agricultura sa. Și deseori am luptat pentru asta. M-am implicat personal pentru că consider că influența acestor factori externi chiar contează foarte mult. Iată de ce este important să discutăm toate aspectele legate de negocierile și acordurile de liber schimb aferente și toate acestea, de fapt, influențează, uh, influențează agricultura, pentru că, bineînțeles, prețurile de pildă agricole nu sunt fixate în Europa, ci în altă parte, în afara sa. Deseori, atunci când au loc negocieri comerciale, agricultura este cumva ignorată și a fost ignorată în uh, beneficiul, să zicem, al serviciilor sau al finanțelor. Iată de ce Întâlnirea noastră de astăzi este una cu o dimensiune istorică, deoarece noi suntem cei care întâlnim pe agricultori, pe fermieri, noi suntem cei care întâlnim reprezentanții industriei agroalimentare și e vorba de un sector foarte vast, nu e vorba numai de comerț și de prelucrare, ci este vorba și de toate acele sectoare care produc pentru domeniul agricol și e vorba deci de participanți uh, pe piață, uh, ai căror soartă depinde de negocierile comerciale. Astăzi aceste negocieri au căpătat o dimensiune regională, nu neapărat în contextul sau în cadrul uh, OMC-ului acordurile regionale sunt cele care vor juca un rol din ce în ce mai important în viitor. Iată de ce am făcut eforturi deosebite ca să convingem Comisia să ne prezinte acel efect cumulativ al acordurilor uh, comerciale în curs sau în curs de negociere CETA, TTIP, Mercosur, viitoarele acorduri cu Noua Zeelandă, Noua Zeelandă sau cu Australia, de pildă. Astfel, putem să avem o imagine de ansamblu când vine vorba de toate acele amenințări la adresa agriculturii europene în viitor. Și eu chiar cred că aceste amenințări sunt uh, grave. Iată de ce mă bucur că avem această ședință, întâmpind pe toată lumea aici și vreau să mulțumesc uh, președintelui de la INTA. Vreau să mulțumesc celor doi comisari pentru prezența lor și așteptăm cu nerăbdare să auzim ce au de spus în legătură cu situația prin care trece agricultura noastră. Știm cât de importantă este securitatea alimentară. Știm că fiecare țară, fiecare regiune are propriul său sistem de sprijin al agriculturii. Știm cu toții, de asemenea, că țările terțe, toate țările, de fapt, își sprijină agricultura. Mulțumesc foarte mult, domnule copreședinte. Întreb acum Comisia dacă a decis deja uh, cine dintre cei doi comisari dorește să înceapă. Deci s-a decis ca doamna Malmström să înceapă. Vă rog. Chairman. Uh... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi membrii ai uh, comisiilor. Uh, vă mulțumesc că mă întâlnesc astăzi nu numai cu cei de la INTA, pe care îi întâlnesc deseori, ci și pe cei de la AGRI și într-adevăr, asta reflectă și nivelul de coordonare pe care îl avem noi în directoarele generale de la Comisie între portofoliile noastre respective. Știu că vă interesează foarte mult politicile comerciale de tip uh, INTA, vă interesează acordurile care se pot negocia cu sau negociat cu Indonezia, cu alții, TTIP-ul și așa mai departe. Și știm cât de importantă, pe de altă parte, este agricultura pentru prosperitatea UE, așa cum a spus și Juncker în septembrie. Fermierii sunt producători, se ocupă de siguranța alimentară și au grijă și de mediul înconjurător. Iată de ce politica agricolă a însemnat întotdeauna mai mult decât o politică economică. Este vorba de ceva cu mult mai multă valoare adăugată. Și asta, de fapt, se întâmplă și în partea comercială a activităților noastre astăzi. Aceste acorduri înseamnă multe oportunități pentru consumatori, pentru producători, pentru organizații, dar trebuie să nu renunțăm la valorile europene, cum ar fi protecția mediului sau dorința de a fi mai prezenți pe planul unor politici cu valența internațională, cum ar fi securitatea alimentară ambele tipuri de politică, agricolă, agricolă um, comercială, împărtășesc aceleași deziderate. Își doresc uh, piețe noi pentru exporturi și așa mai departe. Dar, bineînțeles că lucrurile s-au schimbat în timp, politicile ar trebui să se adapteze și ele și, în orice caz, uh, viziunea ofensivă sau defensivă, după caz, au prevalat. Astăzi, uh, tarifele vermale, vamale se reduc și dorim ca produsele noastre să ajungă în afara granițelor. Anul trecut am avut o balanță de plăți uh, și comercială pozitivă și am avut, deci, uh, rezultate bune. Și înseamnă că uh, importurile au fost foarte importante în domeniul agricol. Uh, 1,4 milioane de locuri de muncă depind de agricultură în Uniunea Europeană. Iar anul trecut, exporturile agroalimentare au reprezentat uh, um, peste 70% din exporturile noastre și este o cifră în creștere. Deci iată cât de important este acest sector agricol în cadrul schimburilor comerciale. Pentru asta însă avem nevoie de acces pe piețe și acesta este primul obiectiv când vine vorba de încheierea acestor acorduri um, bilaterale. Trei tipuri de obstacole și bariere trebuie menționate aici pentru exportatorii noștri, în primul rând cele tradiționale, tarifele vamale, unii spun că nu au rămas pe plan internațional multe astfel de tarife vamale, dar unele totuși au rămas și mai ales pentru produsele noastre tradiționale. Și studiile au arătat lucrul acesta foarte clar. De exemplu, e vorba de exportul de grâu, care este taxat în unele părți din lume uh, cu 40%, carnea de vită peste 30% care mai persistă bariere și tarife valoare în anumite părți ale lumii. Încercăm să combatem aceste tendințe. Noi încercăm la rândul nostru să fixăm tarife vamale de între 10 și 20%, iar în acordul cu CETA, de fapt, se renunță la peste 90% din tarifele vamale dintre noi. Și aici avem și produsele uh, agricole, care joacă un rol foarte important. Pentru un produs foarte sensibil, cum ar fi brânza, am reușit să dublăm exporturile noastre în cadrul negocierilor. Un alt exemplu, acordul cu Vietnamul pe care îl privi în curând, pentru că se află acum la traducere, veți vedea că au dispărut uh, taxele vamale la foarte multe produse, carne, lactate, vin, produse alcoolice și așa mai departe. Și cu Japonia avem tarife vamale de sub 35% dar foarte multe alte produse sunt supra-taxate vamal. Dorim, bineînțeles, să ne apucăm de lucru pentru a negocia cu colegii japonezi când vine vorba de produse cum ar fi um, paste făinoase, bomboane, ciocolată, dar și produse tradiționale cum ar fi carnea, băuturile spiritoase sau vinul. Chiar și pentru partenerii cum sunt Mercosurul, trebuie să ne apărăm uh, interesele noastre numite defensive. Există potențial de mai bine pentru uh, ulei de măsline, măsline, pentru piersici, pentru multe alte produse. Deci există multe lucruri de câștigat dacă se reduc aceste sau se abolesc aceste tarife vamale, vamale dar avem probleme fitosanitare care ne blochează în continuare acțiunile și trebuie să fim atenți la ele. Bineînțeles că știm că fiecare guvern trebuie să-și reglementeze în propriul său interes și avem asta minte și în Europa. Și înțelegem asta și din partea partenerilor noștri. Că guvernele trebuie să protejeze mediul și să garanteze securitatea alimentară. Însă nu neapărat aceste motivații sunt așa de nobile în anumite țări. Deseori anumite prevedere tipul SPS sunt mai mult de fațadă. Se pot obține rezultate similare dacă avem o abordare mai eficientă și aici apar acordurile comerciale. Negocierile înseamnă încredere sporită între ambele părți și o găsire a soluțiilor în mod mai accelerat. Problema cu uh, encefalopatia bovina. Am avut mari restricții și probleme cu exporturile uh, în Statele Unite, Canada, Rusia și Japonia. Apoi le-am rezolvat. Negocierile ne-au ajutat apoi să abordăm și alte probleme legate de bolile veterinare în anumite regiuni. De asemenea, în cadrul CETA avem acordul de tip veterinar, uh, deci cu această țară, cu Canada, care a fost preluat în acest acord. El va fi pus în aplicare și uh, va fi monitorizat ca atare. Vor exista noi proceduri pentru aprobarea și certificarea unor serii întregi de soiuri de plante, animale și așa mai departe. Apoi, bineînțeles că suntem foarte interesați de uh, salvgardarea uh, denumirilor de origine protejată, whisky, parmigiano regiano și așa mai departe. Și avem o serie întreagă de uh, astfel de prevederi, sute de produse în acordurile cu Vietnamul, cu Corea și așa mai departe. Și tot la fel cu alte țări din America de Sud și altele avem progrese semnificative pe care le-am înregistrat. Se pare că exporturile noastre vor totaliza 11 miliarde de euro către aceste regiuni, foarte mulți bani. Însă, în, ace- în schimbul acestor concesii, trebuie să dăm și noi ceva la schimb. Acesta este uh, obiectivul. Și atunci, bineînțeles că uh, marea problemă este cu accesul pentru servicii și bunuri în schimbul produselor agricole. Alte produse, în schimb, sunt mai uh, sensibile. E de înțeles că există unele reticențe pentru că unii parteneri comerciali au mai puține produse agricole decât noi și deci trebuie să ne dea altceva la schimb. Cum rezolvăm aceste posibilități? Cum facem un schimb echitabil? Facem asta uh, scăzând nivelul uh, taxelor vamale și impunând niște cote și contingente tarivare, tarifare pe baza unor previziuni care să ia în calcul soarta producătorilor noștri, să nu îi sacrifice anumiți uh, parteneri uh, exportă produse sensibile pentru noi. De exemplu, Mercosur este vorba de carnea de vită și știu că asta preocupă pe mulți membri din comisiile dumneavoastră. Acești parteneri, bineînțeles, sunt foarte importanți pentru noi. Și asta și în domeniul agricol. Dar nu ne angajăm în nimic Ehm, dacă nu suntem siguri că sectorul respectiv nu se poate descurca. N-aș intra în detaliu acum pe agricultură, dar eh, comisarul Hagen va, vorbea și de, va vorbi și despre studiul care a fost eh, realizat și care a fost publicat la începutul acestei eh, luni și care arată că abordarea noastră comercială în Europa față de comerțul exterior merge. Avem exemple cu Corea, cu modul în care exporturile uh, au uh, sporit, chiar s-au dublat pentru foarte multe produse. Paste, produse din uh, legume și fructe, la, uh, lapte a crescut cu 30%, la fel foarte multe procentaje au crescut la alte produse, cum ar fi lactatele. Studiul acesta arată că majoritatea sector, sectoarelor vor beneficia de pe urma acestor acorduri. Și mai ales pentru sectorul lactatelor și al cărnii de porc, se vor registra uh, um, niște creșteri, creșteri importante, sectoare care știm bine au fost afectate de crize în ultimii ani. Poate că anumite sectoare s-ar putea să fie mai prost afectate, cum este cel al cărnii de vită, dar trebuie să continuăm să analizăm situația în paralel cu negocierile. Bineînțeles că modelele economice nu pot să reprezinte decât o uh, bază incompletă de vedere. Studiile noastre, încă o dată, nu sunt previziuni, ci doar niște scenarii. Pentru că e foarte greu să faci previziuni. Așadar, dorim să-i felicităm pe autorii studiului pentru munca lor excelentă, însă trebuie să recunoaștem că acesta are unele limite. Nu modelează uh, valorile preferitoare la protecția uh, indicațiilor geografice, de exemplu. Uh, și uh, rezultatul nu include uh, produsele procesate, care au un mare potențial și nici uh, nu se analizează vinul, uleiul de măsline, fructele care reprezintă 77% din exporturile noastre. În modelele din studiu nu se includ nici modul în care tratăm noi produsele sensibile se presupune că se folosesc reduceri tarifare de până la 50, ceea ce nu este totdeauna cazul. Așadar, studiul poate fi folosit și va fi folosit, am început să îl aplicăm, însă are limitele sale. Însă vă stau la dispoziție ca să discutăm acest subiect și alte subiecte legate de politica comercială, de politica comercială agricolă și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Malmström, totdeauna ne face plăcere să vă avem alături de noi și la fel și pe domnul Hogan, căruia doresc să-i dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar Malmström, stimați deputați, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru introducere. Cred că această discuție este și necesară și oportună. Rolul viitor al uh, politicii comerciale în economia noastră face obiectul unor dezbateri intense la ora actuală și date fiind uh, rezultatele de la alegeri și referendumuri în SUA și în uh, Regatul Unit, e important să ținem cont de schimburile internaționale. De aceea, momentul ales pentru publicarea acestui studiu este unul foarte bun. E foarte util să vedem în ce măsură sectorul agricol din Uniunea Europeană poate fi afectat de viitoare acorduri comerciale. Ca punct de pornire, aș vrea să repet ce a spus doamna comisar Malmström. Comerțul este foarte util la ora actuală pentru sectorul agricol din Uniunea Europeană. Avem relații puternice cu partenerii globali care stimulează exporturile UE și trebuie ca comerțul să joace în favoarea noastră. Piețele internaționale sunt tot mai importante pentru uh, dezvoltarea veniturilor agricultorilor europeni. După cum a spus doamna comisar Malmström, în comunicarea Comisiei pe această temă ne-am prezentat agenda foarte ambițioasă. Exporturile au crescut uh, foarte mult în 2015 exporturile agroalimentare, ceea ce e foarte important. Primele 9 luni de anul acesta au confirmat tendința pozitivă, avem un nou record uh, în septembrie anul acesta, exporturile noastre au ajuns la o valoare lunară de aproape 11,5 miliarde de euro, depășind valoarea din septembrie 2015 cu aproape 5 miliarde de euro. 500 de milioane de euro, mă scuzați. Avem în totalitate o creștere cu 31% la carnea de porc și, de asemenea, la fructele proaspete cu 18% față de anul anterior. Și contează, pentru că fiecare miliard de euro exporturi se, crea, se creează 14 14.000 de locuri de muncă. Exporturile către China au permis dezvoltarea pieței uh, cărnii de porc în Europa după embargoul din Rusia. Uniunea Europeană este și cel mai mare importator de produse agroalimentare și cel mai mare importator de astfel de produse din statele în curs de dezvoltare, ceea ce contribuie la dezvoltarea statelor celor mai puțin dezvoltate. E important să evaluăm cum putem să ne bazăm pe aceste succese pentru a ne dezvolta și mai mult. S-au folosit modele uh, consacrate pentru aceste studii, unul realizat uh, de uh, Uh, Centrul Comun de Cercetare și celălalt în colaborare de, cu Comisia Europeană și uh, alți actori. S-au folosit două modele, un scenariu ambițios care prevede liberalizarea de, plin, de plină pentru 98,5% din produse și, redus, și reduceri tarifare în uh, sectoarele considerate delicate. Și un, un, un scenariu conservator, liberalizarea de plină de 97% și o reducere parțială pentru de 25% pentru 3% dintre linii. S-a uh, calculat ce s-ar putea întâmpla în aceste scenarii până în 2025, ținându-se cont de uh, toate acordurile de liber schimb pe care intenționăm să le, le realizăm până atunci, cele 12 acorduri. Ca să fie clar, e vorba de acordurile UE Australia, Canada, Indonezia, Japonia, Mercosur, Mexic, Noua Zeelandă, Filipine, Thailanda, Turcia și SUA. Studiul este impresionant, a durat șase luni să fie realizat, este o analiză foarte clară, dar vreau să fie clar că nu este o prognoză și nu este uh, nici un rezultat probabil al încheierii acestor 12 acorduri. S-a investigat, de exemplu, rezultatul uh, uh, reducerii barierelor tarifare, dar nu și al celor netarifare. Și la produse delicate nu s-au aplicat volume uh, realiste în calcule. În orice caz, vom negocia probabil specific uh, comerțul cu aceste produse și uh, nu am dorit să dezvăluim partenerilor noștri de pe acum poziția pe care o vom avea la negocieri. Aceste modele nu permit rezultate detaliate pentru anumite produse, după cum a spus și doamna comisar Malmström, însă se prevăd uh, anumite rezultate pentru produse cum ar fi carnea de porc, lactatele, zahărul și așa mai departe. Pentru carnea de porc și produsele lactate, perspectivele prezentate în studiu sunt foarte bune, cu o creștere a exporturilor și a prețurilor la export și la producător exporturile totale UE ar putea să crească cu o treime în scenariul conservator și cu 9% ar putea crește prețurile în scenariul ambițios. La laptele praf, prețurile la export ar putea crește cu până la 16%. Și, și sunt indicatori pozitivi și pentru carnea de porc, uh, presupunându-se că vom obține un tratament mai favorabil pe piețele asiatice. Sectorul cerealelor, mai ales al grâului, uh, are de asemenea indicații pozitive, ca și cel al băuturilor alcoolice. Însă, în model, se consideră că va scădea criza din Uniunea Europeană și că va scădea și producția de carne de vită și exportul de vită. E posibil ca la carnea de oaie și la zahăr să ne confundăm cu importuri crescute, ceea ce poate afecta prețurile însă uh, studiul confirmă că e foarte important accesul la piață. În ceea ce privește situația fructelor și legumelor, um, situația este neutră. În acest studiu, în orice caz, se găsesc argumente pentru o politică agricolă comună puternică pentru viitor. Aceasta este esențială ca să fie posibile exporturile și, după cum a spus doamna comisar Malmström, ca să se garanteze sustenabilitatea economică, socială și de mediu. Trebuie să avem o politică agricolă solidă pentru a putea încuraja și inovațiile și a dezvolta sectoarele agroalimentare. Măsurile de protecție directă confirmate de indicații geografice se arată foarte utile. De asemenea, e foarte important să avem posibilitatea să combatem barierele reprezentate de măsurile sanitare și fitosanitare acestea sunt folosite de multe ori cu intenții politice și nu cu intenții de protecție sanitară și fitosanitară. Și acestea nu pot fi rezolvate decât dacă sunt uh, atacate direct, prin negocieri directe cu partenerii noștri, așa cum și uh, procedăm actualmente în cursul negocierii acestor acorduri de liber schimb. Am făcut-o de multe ori în uh, reuniunile mele, în deplasările mele în diferite state din lume în 2016. Și am înregistrat anumite succese în înlăturarea obstacolelor reprezentate de măsurile sanitare și fitosanitare. Uh, dar e important să fie înlăturate și barierele netarifare, cum ar fi embargoul rusesc, la care s-a referit și doamna Malmström. Este important să facem progrese rapide în, îndepăr- rapide în îndepărtarea obstacolelor. Am uh, acționat și la OMC și în negocieri bilaterale. Eu am fost în Mexic, în Columbia, Japonia, China, Vietnam și Indonezia. De fiecare dată am mers însoțit de o delegație de reprezentanți uh, ONU și uh, rezultatele au fost pozitive. China a înlăturat obstacole uh, pentru exportul de carne uh, de vită pentru, sta, pentru patru state UE. Japonia a ridicat interdicția de import din șapte state și, de asemenea, a acceptat importul de vițel din țările de jos. În Columbia, până nu de mult, exista o procedură administrativă complicată pentru importurile de fructe și legume din UE, care putea dura până la 2 ani. Acum durează 2 luni, ceea ce a uh, fost benefic pentru uh, importurile din Belgia. Vom merge și în Canada în mai 2017. Cred că aceste vizite reprezintă șanse de discuție la cel mai înalt nivel ca să uh, deschidem calea pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană. În concluzie, domnule președinte, îmi păstrez convingerea că comerțul este esențial și după cum uh, s-a spus, uh, obiectivele de creștere și ocupare sunt uh, promovate de comisie, inclusiv în negocierea de acorduri de liber schimb la produse agroalimentare și dorim să înlăturăm barierele de orice fel. Dorim să continuăm, să identificăm toate oportunitățile, să identificăm piețe cheie și să ne extindem comerțul. Vă amintesc și că obiectivul nostru declarat în acordurile existente este să promovăm o gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare și o bună guvernanță la nivel global. Cred că este în interesul nostru să ne menținem agenda comercială actuală să ne asigurăm că nu ne pierdem partenerii și că găsim noi șanse ca să avem o dinamică cât mai pozitivă a exporturilor în lumea întreagă, în sectorul agroalimentar. Mulțumesc! Mulțumesc! Am uh, pus astfel bazele discuției noastre și uh, Vom da cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Am stabilit împreună cu uh, domnul președinte Agri următoarea procedură. Vom începe cu coordonatorii de la ambele comisii, de la cele două grupuri politice cele mai mari, apoi vom da cuvântul comisarilor pentru răspunsuri și apoi vom avea o a doua rundă de întrebări în sistem ping-pong. Cineva de la Agri, apoi cineva de la INTA. Regula cea mai importantă este ca nimeni să nu depășească timpul de intervenție de un minut și jumătate. Și vom fi foarte stricți. Începem deci cu coordonatorii. Însă este clar că e o mare șansă să avem această dezbatere. Dacă vrem să intervină cât mai mulți colegi, trebuie să fim foarte stricți în respectarea timpului de vorbire. În prima rundă avem 16 coordonatori. 16. 8 și 8. Poate nu vrea toată lumea să vorbească. În orice caz, aveți un minut și jumătate fiecare. În primul rând, de la PPE INTA, domnul Valesa. Uh, thank you. I was just so... Mulțumesc. Mă miram că sunt primul. Vă mulțumesc că mi-ați uh, dat cuvântul. Am uh, anumite rezerve în legătură cu acest studiu. Eu cred că am putea să ameliorăm pe viitor metoda de lucru. Și ce mi se pare insuficient este că nu se ține cont în studiu de acordurile comerciale aplicate provizoriu. Chiar dacă se stipulează liberalizarea uh, comerțului în anii ce urmează. Și mă gândesc la acordul cu Ucraina, acordul de parteneriat uh, cuprinzător, care prevede să crească contingentele uh, tarifare anual pe o perioadă de 5 ani. Aș vrea să întreb de ce nu a fost inclus și acest acord în uh, studiu care are referire pentru viitor, pentru că poate să aibă un impact asupra produselor agricole din anumite sectoare și mai ales pentru statele vecine cu Ucraina, cum este Polonia, țara mea. Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Ați vorbit de impactul uh, măsurilor netarifare, mai ales uh, cele sanitare și fitosanitare. Cred că mai avem nevoie de o analiză mai clară în acest domeniu, pentru că aceste bariere au un impact foarte mare, mai mare chiar decât taxele vamale. Mulțumesc! De la PP, domnul Des, vă rog. Ja, meine beiden Vorsitzenden, Bernd Lange Mulțumesc, stimați uh, președinți pentru Lange și domnul Sikierski. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că această ședință este posibilă. Și din numele grupului PP aș dori să salut și prezența celor doi comisari. Mulțumesc, doamnă Malfrân și domnule Hogan, că sunteți prezenți în această seară. Acum, colegii din Comisia INTA se ocupă deja de mult timp de această probleme, însă noi, în calitate de fermieri, depindem de aceste acorduri comerciale și dacă ele sunt bine încăiate, atunci sunt în beneficiul agriculturii europene, pentru că noi avem produsele cele mai bune. În 2003 am fost cu Bent Lange în America, avem uh, brânzeturile cele mai bune, avem vinurile cele mai bune, avem carnea cea mai bună. Mie nu mi-e teamă de comerțul internațional, însă trebuie să corespundă condițiile mi-e mai teamă că și că n-am prea mult agricultorii noștri din Europa și se discută aici dacă se interzice glifosatul sau altele. Păi dacă le interzicem, atunci n-ar trebui să-i permitem importul de astăzi de produse unde aceste substanțe se folosesc în continuare. Trebuie ținut cont de acest lucru. Comisia pentru Agricultură și Parlamentul European în legătură cu acordul Mercosur au luat o decizie importantă și anume ca produsele să fie admise doar atunci când se respectă standardele noastre de mediu în ceea ce privește protecția animalelor sociale și așa mai departe. Mulțumesc. Urmează coordonatorul Paulo De Castro de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și Mulțumesc comisarilor pentru că avem o dezbatere foarte importantă astăzi. Trebuie reamintit încă o dată că Uniunea Europeană este primul exportator mondial de produse agricole alimentare și depășim cu mult Statele Unite și asta, bineînțeles, uh, reflectă uh, și ce ne-au spus comisaria noștri de astăzi, cum că avem nevoie de comerț internațional, avem nevoie de creștere în acest domeniu și pentru noi aceste acorduri sunt o mare oportunitate. Însă, așa cum a spus colegul Des, contează mult și condițiile în care facem asta. Mă gândesc în primul rând la indicațiile geografice. Uh, unul dintre capitolele pe care le vor prezenta negociatorii noștri. În unele cazuri s-au obținut rezultate bune. Cu Canada, peste 170 de indicații geografice au fost acoperite, adică peste 80% din exporturile noastre europene de aceste produse. Aceste uh, rezultat uh, cu Canada bun, sper că va, se va repeta și în viitor cu alte acorduri similare. Mulțumesc! De la SND, domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu un comentariu. Sunt uh, perfect de acord că acest studiu uh, este foarte clar, după cum au spus și comisarii și cum a spus și Paolo, Uniunea Europeană este uh, cel mai mare exportator din lume și ar fi important să beneficiem de pe urma acestui statut. După cum s-a auzit uh, și s-a spus, uh, după ce CETA va intra în vigoare, vom avea șansa să exportăm lactate în Canada, ceea ce este foarte bine. Uh, uneori însă, gândindu-mă la deschiderea piețelor, mă tem că partenerii noștri comerciali se vor folosi de pretexte ca să scape de anumite standarde foarte stricte. Să vă dau un exemplu. Cu Vietnamul avem un acord provizoriu și acest și anume taxele pentru um, vin și spiritoase vor fi reduse de la 50-45% la aproape zero și uh, uh, Vietnamul uh, poate astfel să-și exporte foarte mult din producție. Poate că ar trebui să discutăm cu vietnamezii. Cu Corea s-a facilitat accesul la piață prin niște măsuri ce vizau whisky-ul însă uh, s-au făcut tot felul de manevre ca anumite întreprinderi să uh, uh, aibă de câștigat, însă în partea europeană sunt întreprinderi care au pierderi foarte mari din această cauză, una chiar din circumscripția mea, care anulează toate beneficiile obținute, deci ar trebui să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc, domnul Nicholson de la Agriecere. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să profit de ocazie ca să le mulțumesc celor doi comisari pentru prezență și să salut uh, acest raport. Știu că acest raport uh, consideră că acordurile comerciale au fost foarte pozitive pentru multe sectoare. Sunt conștient însă și că pentru unele sectoare nu este atât de bine cum ar fi sectorul cărnii roșii. Trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că un acord cu Mercosur ar putea să distrugă complet uh, industria cărnii de vită din Europa. Asta este cruda realitate. Doar pentru că unele sectoare se descurcă mai bine decât altele, uh, nu e o scuză să continuăm politici care dăunează foarte mult unora dintre sectoarele noastre. Și o critică pe care aș avea-o ar fi că Uh, ne concentrăm pe consecințele economice și astfel îngustăm foarte mult sfera de aplicare și nu ținem cont de uh, consecințele sociale și de mediu, mai ales în comunitățile rurale. În multe zone din Europa, agricultura nu este doar uh, o activitate economică, este mult mai mult decât atât și uh, în sectorul cărnii de vită acest lucru este deosebit de adevărat. Eu uh, cred că agricultura va rămâne un ghimpe în coasta negocierilor comerciale și pe viitor. Uh, TPP-ul a fost pus deoparte. Mă întreb dacă se vor suspenda și negocierile TTIP. Mulțumesc de la ALDE Agri Jens Rode. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc celor doi comisari pentru susținerea uh, pe care nu acordați și pentru cât de atent sunteți la acordul liber. Am ascultat, sunt de acord cu cele spuse dumneavoastră, dar trebuie să recunoaștem că ne confruntăm cu multe provocări și cu mult uh, scepticism apropo de comerțul liber și în Uniunea Europeană și în restul lumii occidentale. Să analizăm negocierile la CETA a fost cele mai deschise negocieri pentru un acord de liber schimb din istorie, iar rezultatul din perspectiva europeană a fost dintre cele mai solide în ce privește mediul și cu toate astea mulți cetățeni au fost sceptici. Să renunțăm la astfel de acorduri, Germania renunță la TTIP, un, Marea, Statele Unite renunță și ce face Franța? într-o perioadă în care trebuie să deschidem piețe noi pentru produsele europene. Întrebarea este următoarea. Comisia are o strategie pentru a rezolva această provocare? Comerțul liber devine un fel de cuvânt interzis între mulți cetățeni. Și ce putem să facem împreună? Aștept să vă ce spuneți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult de la Alde Mariete Șache. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc celor doi comisari. Vreau să folosesc această șansă de a uni două domenii importante, comerțul și impactul pe care îl are asupra altor sectoare. Am vrea să credem uh, aceste lucruri în ziua de astăzi, dar imaginea nu e doar în alb și negru. Sunt foarte multe șanse pentru noi. Sunt încurajată de faptul că exporturile acestui domeniu uh, agroalimentar sunt atât de mari, cum ni s-a spus, mai ales pentru lactate sunt șanse multe. Am văzut acest lucru la CETA, pentru indicațiile geografice, pentru vin, sunt foarte multe șanse, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim uh, orbi uh, la punctele sensibile. Doamna comisar îmi spune încă o dată că dreptul de a reglementa rămâne intact în ciuda regulilor bazate pe cele comerciale, iar uh, sectoarele sensibile sunt protejate, așa cum trebuie de altfel să fie protejate, după părerea mea. Au fost foarte multe lucruri interesante. Ian s-a referit la încrederea pe care o au oamenii în uh, aceste reguli comerciale, care sunt consecințele. Astăzi am discutat cu parlamentele naționale apropo de acordul cu uh, Canada, care a fost o șansă de a evalua legăturile dintre diverse sectoare și impactul asupra comerțului. Trebuie să știm exact cine se ocupă de luarea anumitor măsuri și dacă e nevoie de măsuri de atenuare privind sensibilitățile unor colegi sau dacă sunt consecințe negative a ale creșterii macroeconomice la nivel macro, atunci când vorbim de acordurile comerciale sau uh, efecte negative ale globalizării, parlamentele naționale trebuie să știe că ele sunt cele care pot lua măsurile de reglare. Iar următoarea etapă ar fi să ne gândim și la agricultură din acest punct de vedere. Mulțumesc pentru Intaguie Helmut Scholz. Sorry, I'll uh, take over if you don't mind. Mă scuzați, eu voi interveni eu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le atrag atenția colegilor de la Agri privind consecința acestor acorduri precum TTIP. Sunt foarte periculoase, foarte periculoase. Am fost la o cooperativă în Groningen, în uh, țările de jos. În regiunea respectivă rata șomajului este foarte mare și conform TTIP vor intra în concurență, în competiție cu concurenți foarte mari, uriași. Că și în regiunea Brabant uh, am fost să vorbesc cu lumea de acolo. Ei intră în concurență cu firme mari care au costuri mai puține privind bunăstarea animalelor. Și de asemenea utilizează cormon de creștere deci sunt foarte, e foarte multă rezistență împotriva CETA și TTIP și pe bună dreptate. Am vorbit uh, și cu sindicaliștii. Fostul uh, legislativ din Maine este de asemenea de acord cu acest lucru. Uh, s-a făcut un studiu pentru vânzarea cărnii și spune că fermele europene de familie trebuie să intre în concurență cu multinaționalele. Și așa se întâmplă întotdeauna. Consumatorul și micile firme sunt cele care vor avea de suferit. Nu știu dacă știți acest studiu, l-ați citit și ce părere aveți despre el dacă l-ați citit. Mulțumesc. Doamna Maria Lidia Sandra Rodriguez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte când uh, o ascult pe doamna comisar Malmström și pe comisarul Hogan, în primul rând uh, îmi aduc aminte că trăim în lumi paralele, diferite. Dumneavoastră trăiți în lumea rechinilor, ai rechinilor finanțelor și al negustorilor și vedeți doar bani. Eu trăiesc între țărâni, țărani și țărânci care, în consecință, ca urmare a politicilor comerciale ale dumneavoastră, ca, politice, ca urmare a politicii agricole comune, ca urmare a politicii de reglementare, își pierd locurile de muncă și sunt din ce în ce mai vulnerabili. Când vorbiți de ideea că vor fi create post, locuri de muncă, ar trebui să ne spuneți uh, cinstit câte locuri de muncă se vor pierde. Pentru că acordurile de liber schimb care dereglementează totul pentru a facilita prețurile scăzute pentru agroexportatori, aceste acorduri cu care dumneavoastră nu aveți uh, niciun fel de remușcare când distrugeți normele de protecție a mediului și de protecție a sănătății și care se opun populației, care se, sunt împotriva țăranilor din Uniunea Europeană și împotriva țăranilor din statele care semnează aceste acorduri cu noi. Poate nu vă aduceți aminte sau nu vreți să vă aduceți aminte cum au luptat țăranii din America Latină pentru a pune capăt aceste acorduri pe care ni le vindeți acum ca patanreceu universal. Vă rog, schimbați această politică în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul... Cine? Domnul Bove pentru agri. Doamnă comisar, domnule comisar, pornim de la o adevărată problemă. Vorbim de comerț sau de liber schimb. Sunt două chestii diferite, deci cred trebuie să, să vedem lucrurile din această perspectivă. Mă voi referi direct la agricultură. Vorbim acum de bilanț. Dacă analizăm producția bovină și producția porcină din perspectiva acordului de liber schimb cu Canada, deja vorbim de zeci de mii de locuri de muncă care se pierd. Dacă adăugăm și Statele Unite și Mercosur, apare o adevărată criză a crescătorilor de animale, pentru că ei intră în competiție cu multinaționalele, cum ar fi Smithfield, care au filiale în Canada, în Statele Unite și au un proprietar chinez. Adică nu au nimic de a face cu agricultura. A doua problemă, a treia problemă, vorbiți de indicațiile geografice. Trebuie să vă spun că în momentul în care protejăm 140 din 1400, asta înseamnă 10% din indicațiile geografice și astăzi ați creat o discriminare între denumirile de origine controlată, cele care sunt protejate și cele care nu sunt protejate, ceea ce astăzi creează o discriminare internă în dreptul european care este ilegală. Deci atât pentru acești producători cât și pentru consumatorul canadian este ceva care este inacceptabil. Mulțumesc foarte mult <clears throat> pentru FDD, doamna Beghem. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc doamne și domnului comisar și voi face și eu foarte succint, uh, voi formula câteva întrebări. Aceste acorduri, desigur, sunt uh, utile pentru mulți dintre producătorii noștri, dar nu pentru toți. Și pentru a evita accentuarea acestor diferențe care, din păcate, există în Europa, aș dori să-mi oferiți câteva răspunsuri. În primul rând, chestiunea la care s-a făcut deja referire, și anume ce anume se face pentru a limita Um, exporturile în cadrul acordului Everything But Arms. Apoi, în ceea ce privește Rusia și embargoul aplicat, care a dus daune importante producătorilor noștri care exportau produse agricole. Iar în ceea ce privește indicațiile geografice, eu consider că nu este suficient acordul găsit în cadrul CETO. Și de aceea spun că să sperăm că nu va reprezenta un plafon la care, după care să se orienteze și alte acorduri pe care le negociem. Și ce intenționați să faceți ținând cont de faptul că registrele nu sunt gestionate de uh, instituția pentru proprietate intelectuală, ci de Digi Agri. Mulțumesc și acum domnul Agnew. Good afternoon, Bună ziua, doamnă comisar, domnule comisar. Voi vorbi despre ceva ce aveți în comun. Importăm în Uniunea Europeană 13 milioane de soia modificată genetic. Comisia a, aruncat aceasta în curtea statelor uh, membre. Majoritatea statelor membre au refuzat să cultive acest gen de soia, deci ne confruntăm cu un act de ipocrizire și mă întreb cât de durabil este acest lucru. Și aici trebuie să mai adăugăm interdicția neonicoteinei, totuși există un produs secundar care ajunge la uh, fermier și din cauza acestei interdicții pierdem proteina respectivă, iar uh, fermierii se confruntă cu două probleme. E vorba de 2-3 ani, uh, proteina respectivă este de proastă calitate, iar China a intrat și acum pe piața soia, vinde soia în stil mare, iar prețul a crescut foarte mult, a crescut în um, Marea Britanie și dacă va mai fi o interdicție pe un pesticid, nu vom mai putea să facem nimic. Iar acum lobby-ul verde va convinge autoritățile mondiale să reducă producția de soia în America uh, de Sud în ideea schimbării de climă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru EMF, Filip Loazo. Mulțumesc, doamnă comisar, domnule comisar. Aceste comerț, acorduri de liber schimb nu sunt mare lucru. CETA prin metodele sale, prin uh, tot ceea ce face, duce la finanțarea agriculturii, la globalizarea se, ni se vorbește de crearea de mii de locuri de muncă, dar cred că este imposibil să verificăm, pentru că e de fapt propagandă. Câte locuri de muncă se vor pierde, câte exploatații vor dispărea. Un studiu american din 2014 prin TAFTA prezicea pierderea a 6.000 de locuri de muncă, dintre care multe în Franța. Este vorba de pierdere în defavoarea popoarelor noastre. Spuneați, domnule Hogan, că acordul acesta va avea efecte globale pozitive. Care sunt astea? Pentru că, eu știu, ă, denumirile de origine controlată sunt ă, în pericol, iar cele două tratate sunt un pericol vom fi uh, înglobați în produsele americane și canadiene mult mai ieftine și mult mai proaste din punct de vedere calitativ și vom pierde produsele noastre excelente. Și vom pierde exact această calitate a excelenței. Și nu mai vorbesc de embargoul uh, rus care îi ucide pe agricultori. Poate că trebuie să, puneți, să vă băgați mâna în foc ca să vă ardeți și să vă dați seama că faceți ceva iremediabil. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. ENTA, ENF, Eduard Ferro. Mulțumesc, domnule președinte. Calendarul CETA ne îngrijorează pentru că aici sunt o serie de probleme și am niște întrebări pentru doamna comisar. Uh, va adopta un program de ajutor financiar 320 de milioane de dolari pentru industria lactatelor. Această uh, acest ajutor este și pentru industria cărnic. Apoi, ce crede Comisia Europeană despre studiul care vorbește de suprimarea a 75.000 de locuri de muncă după semnarea tratatului între Canada și Uniunea Europeană? A treia întrebare, e vorba de chestiuni marginale, domnule profesor. Credeți că uh, vom sacrifica excelența europeană pe altarul liberului schimb? Mulțumesc. S-a, închis, s-a încheiat astfel prima rundă și acum îi invit pe cei doi comisari să răspundă. Cel mult 10 minute de persoană și apoi o să începem în ordine inversă și o să începem cu domnul comisar Hogan. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnul Vanessa se refera la Ucraina. Acordul cu Ucraina este închis în studiu. Este acolo la elementele de bază, pentru că este un exemplu pentru toate acordurile. Avem rezultate numai pentru Uniunea Europeană pentru a simplifica lucrurile, ținând cont de tipul de analiză pe care l-am fă făcut, dar am ținut cont de Ucraina și sunt de acord că analiza corectă este necesară pentru măsurile sanitare și fitosanitare, dar nu știm ce fel de informații. Uh, dacă ne dați un model, o să facem acest studiu, dar deocamdată nu putem să măsurăm acest gen de chestiuni. Sunt de acord cu domnul uh, Des că avem nevoie de un teren de egalitate Eh, și facem acest lucru în toate acordurile noastre. Domnul Marathon se refera la Vietnam și taxa de consum care mm, se combate unele de câștig, dintre câștigurile pe care le-am făcut. Am discutat acest lucru autoritățile vietnameze care analizează din nou situația să vadă ce pot face, dar firește nu putem să spunem vreunui stat suveran ce să facă cu măsurile de impozitare așa cum nu facem nici cu statele membre ale Uniunii Europene. Dar oricum am ridicat această chestiune și vom vedea, domnul De Castro a spus că susține foarte tare acest acord. Domnul Nicholson vă asigur că problema legată de carne de vită și de Mercosur este avută în vedere. În mai am dat o declarație și uh, n-am dat curs ambițiilor partenerilor din Mercosur în ce privește carnea de vită. Este o chestiune sensibilă și o urmărim în continuare. Cum spunea și doamna Alstrom, în ceea ce privește TTIP, TTIP uh, este acum uh, în curtea americană și o să vedem ce se întâmplă în viitor. Deocamdată chestiunea este înghețată. Spuneam ce spunea domnul Rhodes apropo de scepticismul față de acordurile comerciale, însă e bine să avem informații reale apropo de ce negociem într-un asemenea acord. Și dacă avem informații corecte apropo de ce există în acel acord, avem un punct de pornire bun. Iar uh, avem în foarte multe acorduri informații despre ce nu cuprind acele acorduri. Sigur, foarte mulți uh, oficiali dezinformează în statele membre și ar trebui să, ca toată lumea să-și facă o părere pe baza informațiilor corecte. Doamna Șache se refera la faptul că statele membre trebuia să măsuri de adaptare la globalizare. Sigur, este răspunderea directă a statelor membre, pe care adesea nu o iau în seamă în politica internă. Nu trebuie Uniunea Europeană să le spună ce să facă, dar sunt de acord că trebuie făcute aceste adaptări. Doamna Maniur, v-ați referit la consumatori și IMM-uri care suferă din prigina consumatorilor. Eu uh, analizez și pe unii și pe alții. Mă gândesc la amândoi în ce privește siguranța alimentară, calitatea alimentelor, uh, și faptul că fermierii noștri trebuie să producă durabil și de calitate și ne gândim la viitorul lor și încercăm să avem cea mai bună trasabilitate în, în privința produselor alimentare din lume. În relație cu restul lumii sunt pe locul întâi. Doamna Rodriguez, orice va spune eu despre comerț, nu veți fi de acord cu mine. Deci, cred, nu știu dacă trebuie să răspund la ce spuneți dumneavoastră însă dăm uh, sume mari de bani, nu milioane de euro care se duc la uh, fermierii din Europa. Începem proiectul acesta în 2017 și toată lumea uh, va fi invitată într-un proces de consultare publică și mă surprinde că sunteți împotriva susținerii veniturilor pentru fermierii mici pentru că prin aceste ajutoare uh, am adăugat uh, la plățile directe făcute către fermieri, nu numai în țara dumneavoastră, ci în toate statele membre și este o hotărâre atât a Comisiei cât și a Parlamentului. Am cerut uh, în fiecare zi date despre America de Sus, Columbia, Peru, Ecuador, Chile, toți uh, doresc să facă afaceri cu noi. Vorbim, vorbiți despre altcineva, nu despre mine. Domnul Bove, cred că avem o, eu știu, o provocare foarte importantă în fața noastră, care a fost deja subliniată în ceea ce privește locurile de muncă și trebuie să ne asigurăm că domeniile sensibile sunt pro- protejate. În țara dumneavoastră, producția de carne de vită este un domeniu sensibil și avem, cred, în contextul acestor acorduri de liber schimb, instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Uh, am avea probleme uh, cu pierderea locurilor de muncă dacă am fi de acord cu ce cer americanii de la noi, dar nu vom fi de acord cu acest lucru pentru că știți că trebuie să fie doi parteneri ca să ajungem la o înțelegere. Uh, nu trebuie să fim de acord cu niște cereri care ni se par uh, nesimțite recunoașterea indicațiilor geografice nu era o chestie cunoscută în Statele Unite și în Canada, dar am făcut un pas înainte pentru că i-am obligat să le recunoască. Sigur, nu e de mulțumitor în ceea ce privește uh, ce am realizat până acum, dar este, cum spuneam, un pas înainte, s-a spart un zid și vom merge înainte. Doamna Beghin, în ceea ce privește limitarea importurilor, facem acest lucru prin contingentele tarifare. Dacă vrem să limităm importurile, facem acest lucru prin stabilirea unor contingente tarifare, ceea ce este foarte eficient. De când uh, am devenit comisar, am ieșit din birou, uh, m-am dus să văd dacă pot să găsesc piese noi pentru produsele noastre și ca să contracarăm embargoul rusesc și uh, să ne gândim uh, și dacă există alte posibilități de aprovizionare pentru uh, produsele noastre. Iar acum o mare parte din produsele care mergeau în Rusia au fost canalizate către țări din Orientul îndepărtat și către Statele Unite. Deci am înlocuit acele piețe. Sigur că nu avem aceeași valoare pe care am dorit-o, dar oricum, dacă ne respectăm standardele, sigur că vom putea uh, să beneficiem de mm, numărul mare de locuitori din Orientul îndepărtat. Domnul Agniu vorbea de deficitul uh, acesta. Am vorbit uh, întotdeauna despre regula aceasta uh, care există în, stat, în Marea Britanie de rotirea culturilor unii uh, au ales să cultive altceva decât ce ar fi trebuit să cultive acolo, fasole sau mazăre și culturi proteice, dar ar trebui să folosim această posibilitate ca să punem în aplicare dimensiunea de protecție a mediului. Dar Sigur că asta nu înseamnă că nu există un deficit, ci trebuie să importăm din diverse părți ale lumii prin sisteme de licențe. Și sigur că există o preocupare a societății. Și ne gândim și la îmbunătățirea acestor licențe pentru a putea uh, aduce uh, aceste produse ale importanțele, ce spuneți dumneavoastră. Domnul Loazou și domnul Ferrand sunt chestiuni vechi legate de locurile de muncă și susținerea ajutorul pentru carnea de vită. Susținem producția de carne de vită în Uniunea Europeană și vreau să accentuez cuvântul durabilitate. Piața trebuie să crească și să prelucreze produsele durabil și să ne gândim și la cererea pieței. Deci ne gândim uh, la instrumente de promovare, iar în ceea ce privește pierderea de locuri de, min- de muncă, ultimele cifre arată că s-au pierdut locuri de muncă din producția primară, dar au fost create locuri de muncă uh, la nivelul sectorului cu valoare adăugată. Sunt 46 de milioane de persoane, 44 de milioane de persoane în agricultură. Iar la uh, producătorii primari sunt unii care dispar uh, pentru că ies la pensie sau se consolidează, dar, pe de altă parte, cum spuneam, a crescut numărul de locuri de muncă la cei cu valoare adăugată. Mulțumesc! Mulțumesc! atât ce privește conținutul și timpul și acum dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Thank you for your questions. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru întrebări. Domnul comisar Hogan a răspuns deja la câteva, mă voi concentra pe celelalte. Evident că impactul uh, asupra acordurilor comerciale este important. Vom vedea să vedem uh, împreună cu comisarul Andrew Critis ce se poate face pentru a vedea cum uh, putem include acest aspect în acordurile noastre comerciale și standardele sociale. Carnea de vită tratată cu hormoni nu poate fi importată în Uniunea Europeană. Acest lucru este interzis și punct. Există și o legislație cu privire la trasabilitate, unde terții trebuie, pe care terții trebuie să o îndeplinească. Există legislație în ceea ce privește bunăstarea animalelor, în ceea ce privește abătorizarea și transportul și respectarea acestora este obligatorie pentru terți. Și efectuăm audituri și mai sunt și alte prevederi care țin de bunăstarea animalelor, care nu le putem impune statelor membre, dar colaborăm cu ei în diferite foruri internaționale și anume Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și în cadrul CETA am avut un subgrup care s-a ocupat de această temă. În ceea ce privește indicațiile geografice, față de cele spuse de domnul Hogan, avem uh, în Europa circa 1400 uh, de astfel de indicații geografice protejate. În cursul negocierilor, statele membre ne-au oferit o listă cu cele mai importante pentru negociere. Multe dintre indicațiile geografice prevăzute în cele 1400 nu sunt exportate, deci am făcut o listă uh, de priorități și în alte acorduri am reușit să impunem 160-170. Pentru ceea ce nu înseamnă că celelalte uh, nu sunt protejate. În ceea ce privește uh, whisky-ul din Corea. Avem uh, contacte bilaterale în ceea ce privește TTIP. Tocmai m-am întors din Statele Unite în această dimineață și am avut o discuție cu ambasadorul Froman și am inventariat situația pentru a vedea unde ne aflăm după trei ani de negocieri, însă trebuie să spunem că probabil va Vom avea o pauză mai lungă în ceea ce privește negocierile TTIP datorită noi administrații, pentru că nu cunoaștem încă prioritățile uh, președintelui Trump, uh, pentru care nu s-a referit încă la TTIP. Cum anume putem uh, recâștiga încrederea pentru acordurile de liber schimb? Este o temă foarte importantă, dar foarte succint. Ceea ce încercăm să facem la nivelul Comisiei este să ne asigurăm că acordurile noastre comerciale sunt eficiente, răspund cerințelor oamenilor și că aduc beneficii pentru consumatori, IMM-uri și așa mai departe. Că sunt încheiate într-un mod transparent. Consiliul încă refuză să publice anumite mandate, Vă încurajez să colaborați cu Comisia pentru a face presiune asupra Consiliului în acest sens. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că toate acordurile noastre comerciale includ valori. Standardele nu ar trebui coborâte niciodată, dar și valorile pe care le promovăm. Fie că vorba de dreptul muncii, standarde um, de mediu, dreptul de a reglementa standarde sociale. Trebuie să colaborăm cu statele membre în Parlamentele Naționale, societatea civilă. Facem acest lucru, dar trebuie să facem mai mult. Și cred că statele membre, de îndată ce își dau acordul pentru un mandat, unde este nevoie de unanimitate pentru fiecare mandat pe care îl negociem, trebuie să meargă în propriile țări și să comunice acest lucru. Și să argumenteze de ce și să asculte care sunt uh, preocupările și nu doar înainte de ratificare, pentru că atunci avem probleme. Trebuie să fim mult mai activi și uh, aici am ieșuat cu toții în a fi mai activi, a asculta preocupările oamenilor, să încât oamenii să simtă că uh, se ține cont de ei. Și apoi trebuie să ne asigurăm că cei care pierd datorită uh, globalizării pentru că multe din uh, pierderile de locuri de muncă nu se datorează numai globalizării, ci și uh, tehnologizării. Dar acești oameni totuși sunt perdanți în lumea globală și trebuie să avem instrumentarul necesar pentru ca acești oameni de be- să beneficieze de instrumentele necesare, de infrastructura necesară pentru a se recalifica și um, deci asta este în mare parte misiunea statelor membre, dar și aici e nevoie de o mai bună coordonare. Și în fine, mai multe rapoarte măsoară impactul TTIP sau CETA. Uh, majoritatea acestor evaluări merg în aceeași direcție. Vom avea <clears throat> o creștere în numărul locurilor de muncă, a investițiilor și așa mai departe. Și apoi un alt studiu care se bazează cu, pe altă metodologie care nu se folosește niciodată la acorduri comerciale ajunge la um, altă concluzie și nu este nici măcar un studiu academic. Ceea ce știm însă este că acordurile comerciale întotdeauna au dus la investiții și la locuri de muncă. Acordul cu Corea de Sud a generat 250.000 de locuri de muncă în Europa. Tocmai v-am oferit un exemplu de uh, posibilități sporite de export în sectorul agroalimentar. și alte acorduri din trecut au generat mai multe locuri de muncă. Deci, istoric vorbind, așa s-a întâmplat, de aceea avem o bază solidă pentru uh, predicțiile noastre. Dar, bineînțeles că nu egal pentru toate sectoarele și de aceea statele membre trebuie să facă la rândul lor proiecții naționale și să încerce să implice sectoarele vulnerabile din timp. Și asta încercăm de asemenea să coordonăm de la nivelul Uniunii Europene și mă voi opri aici. Cred că domnul Hogan a răspuns la celelalte întrebări. Mulțumesc foarte mult! Pentru cea de-a doua rundă am să dau acum uh, cuvântul copreședintelui meu, domnul Siekovski. Mulțumesc, domnule copreședinte. Mai avem 30 de persoane înscrise pe lista de vorbitori și am să vă acord fiecăruia câte un minut. Domnul Zulu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc celor doi comisari. Trebuie să fiu sincer, nu mă entuziasmează prea mult, uh, așa cum sunteți dumneavoastră, aceste acorduri uh, comerciale. Și asta din aceleași motive pe care le-ați enumerat și dumneavoastră. Așa cum spunea și doamna Malmström, nu toate țările, nu toate sectoarele vor beneficia de pe urma acestor tratate. Și prin urmare, trebuie puțin să ne contrarieze modul în care se uh, tratează această chestiune. Noi avem grijă de toți producătorii agricoli și de aceea vrem o abordare diferită. Spuneați că studiile se referă doar la 30% din produsele exportate și eu vă încer, întreb unde sunt cei, celelalte 65% pentru că acolo, de acolo rezultă diferența. Noi nu trebuie să încheiem acorduri uh, fie ce-o fi. În ceea ce privește sectorul vinului, uleiul, um, pomicultura și așa mai departe, aceste sectoare vor fi afectate. Închei. Întrebarea pe care am formulat-o de mai multe ori. Care este viziunea acestei Europe pe termen mediu și lung? Care este viziunea noastră pentru consumul intern? Încotro ne îndreptăm. Pa, pan Schulz, bardzo proszę. Domnul Schulz, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, e bine că aveți uh, un astfel de studiu, pentru că noi am solicitat în repetate rânduri astfel de studii în ceea ce privește acordurile comerciale. Însă interesele procesatorilor diferă de, uh, de multe ori de cele ale producătorilor. Dacă procesatorul de brânzeturi câștigă mai mult, asta nu face ca țăranul să fie plătit mai mult pentru lapte. Deci, și sigur, trebuie echilibrate interesele tuturor. A doua întrebare produsele vulnerabile, conform studiului, sunt uh, carnea de vită, orezul, carnea de pasăre. Nu se vorbește de zahăr, dar revenind la acordul UE-Ucraina, ouăle produse în Ucraina, uh, despre acestea era vorba. Deci, uh, cum putem uh, să prevenim astfel de efecte? Hans Garcia. Hans. Domnul Harenț Garcia. Muchas gracias. La verdad... Mulțumesc foarte mult. Adevărul este că studiul dumneavoastră, acest studiu teoretic, nu ține cont de unele măsuri care au efecte economice uh, în această marge a liberalizării uh, reciproce. Nu e vorba de măsurile sanitare și fitosanitare. V-aș, v-aș mulțumi dacă totul s-ar face cu reciprocitate, că toți ce intră în Uniunea Europeană să îndeplinească aceleași standarde, aceleași reguli ca cele din Europa. Pentru că dacă ne confruntăm uh, cu boli care intră din lipsa de exigențe și de control la granițele noastre ar trebui să faceți niște studii mai profunde, pentru că e păcat să nu știm, eu știu că produse cum ar fi vinul, uleiul de măsline, fructele, legumele sunt afectate de asemenea boli. Mulțumesc. Pani poseł Adana, madame Adana. Merci. Um- Mulțumesc. Aș avea mai, mai multe lucruri de evocat. În primul rând, se vorbește mult despre Corea de Sud și, doamna Malmström, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, au existat efecte foarte pozitive cu, în acordul cu această țară. E vorba, în general, de mm, energie, finanțe și petrochimic care au cunoscut într-adevăr mari creșteri la export, deci acest gen de acord uh, favorizează marile industrii, dar mai puțin IMM-urile. Asta se vede și în acordul cu Corea de Sud și trebuie spus asta. Și atunci întrebarea este, în acest acord cu Corea de Sud, care este impactul de mediu și social? Se vorbește mai puțin despre asta și ce credeți despre asta? Salariile din Corea, drepturile lucrătorilor, s-au făcut progrese sau nu? Avem progrese pe plan industrial, dar altceva ce mai avem? A doua observație tot în legătură cu aceste acorduri. Majoritatea dintre ele, de exemplu acesta cu acordul de Sud, beneficiază unei țări cum ar fi Marea Britanie. O să avem Brexitul. Ce se va întâmpla atunci? Se ține cont de Brexit sau nu? Și tot cu, în legătură cu CETA. S-a vorbit despre uh, indicațiile de origine geografică. 10% sunt vizate, dar cu multe excepții. Care sunt acestea? Apoi, controlul hormonilor, al cărnii de vită cu hormoni. Mie mi-e frică de efecte sanitare în Europa care ar putea să fie periculoase pentru toată filiera. Domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, populația mondială crește, bogăția internațională crește și Europa vrea să meargă pe noi piețe internaționale. Acordul pare să fie o metodă bună de lucru în acest sens cu toate acestea, agricultura deseori pare să fie o simplă monedă de schimb. Vă mulțumesc pentru studiul de impact cumulat care a fost publicat. Acest studiu sau analiză de impact însă nu ține cont de contractele deja încheiate și deci trebuie să le ajutăm și pe acestea celor care vor urma pentru a înțelege exact impactul asupra sectorului nostru. Ce privește cifrele legate de Eh, producția de carne, sunt foarte uimit pentru că eu am totalizat altceva și am alte cifre în minte. La Mercosur vom avea o balanță comercială deficitară, minus 3, și ceva miliarde de euro pe care îi vom pierde, vom avea o adecioare banii și mijloacele pentru a compensa pe producătorii noștri pentru anumite Uh, zone, mai ales acolo unde nu poți să faci decât creștere de animale. Mulțumesc! Uh, thanks to both uh, commissioners. Aș, domnul Kelly, aș dori să le mulțumesc ambilor comisari. Două întrebări aș avea. Acordurile comerciale au fost foarte pozitive în sensul general pentru agricultură, în special pentru lactate și pentru uh, industria cărnii de porc, uh, dar pentru carnea de vită e o problemă. Ținând cont de acest lucru, uh, ați avea în vedere uh, să introduceți mai multe uh, plăți cuplate pentru carnea de vită? Sau să încurajați pe acești fermieri să diversifice, ținând cont și de efectele schimbărilor climatice. Aș dori să-l um, felicit și pe domnul Hogan pentru faptul că s-a implicat pentru a contracara uh, pierderea de pe urma embargoului asupra Rusiei. Uh, am asistat așadar la noi relații comerciale, ca de pildă cu Singapore, ceea ce este foarte salutar. Domnul Tarabella, vă rog. Bine, doamnă comisar. Doamnă comisar, domnule comisar, să vorbim despre acest studiu pe care ni l-ați menționat. Studiul uh, prezintă un scenariu greu de suportat pentru multe sectoare, cum ar fi zahărul sau sectorul uh, uh, creșterii păsărilor, care ar avea numai de pierdut. Apoi ni se propune ceva despre lapte și că o să avem nu știu ce câștiguri mirifice. Nu este adevărat. Uh, Alt scenariu arată că aceste creșteri nu sunt așa de importante, pentru că dacă este să fac un calcul la preț, nu ies uh, deloc aceste cifre. Doamna Malmström, îmi pare rău, nu vă pun nicio întrebare pentru că este inutil, pentru că sunteți tot timpul uh, foarte sigură de dumneavoastră, ultraliberală, este foarte clar pentru anumite uh, economii, pentru anumite sectoare, aceste acorduri sunt foarte proaste, asta este clar. Avem și acordul cu Africa, care se preconizează astăzi pe piața din Dakar. Noi nu facem decât să deversăm surplusurile noastre și suntem într-o concurență foarte proastă cu micii producători uh, africani și asta se va înrătăți în continuare și sunteți chiar uh, de acord să ne spuneți că aceste acorduri va aduce mai multă bunăstare peste tot? Cum se întâmplă lucrurile? Domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă uit la efectul cumulativ al acestor acorduri comerciale asupra agriculturii și acesta este un criteriu important pe termen lung. Majoritatea întrebărilor mele au fost deja formulate de colegi, deci nu este nevoie să le repet, în special în ceea ce privește rezistența microbială. Nu cred că vom ajunge la o valoare adăugată în această discuție. Pani prezident Maginez. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc și celor doi comisari. Plecând de la ultimul comentariu, acest raport ne-a confirmat faptul că există probleme legate de carnea de vită și întreb ce impact va avea la nivelul comisiei în ceea ce privește gândirea de perspectivă. Ce facem știind cum stau lucrurile acum? Domnul Hogan spunea că la nivelul analizei uh, au existat lacune. Este important să știm acest lucru acum, măcar s-a pus în discuție, dar m-ar interesa să știu care va fi impactul. Și o ultimă observație. Se vorbește mult de comerț liber. Dar nu a spus uh, președintele Juncker că ar trebui să fie vorba și de comerț echitabil. Și apoi se mai vorbește de mecanisme de apărare comercială în alte sectoare unde piața nu funcționează așa cum trebuie să se poată interveni. E, există această posibilitate și pentru sectorul agricol? Pani poseł Aguilera. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la două chestiuni care nu au fost abordate și pe care vreau să le explic foarte, foarte concret. În primul rând, mă adresez domnului comisar Hogan, pentru că ține de domeniul său. Standardele europene de sănătate și siguranță alimentară și principiul precauției, pe care îl ducem acum la extrem, duce la eliminarea multor substanțe active care fac parte din produsele fitosanitare cu care se tratează diversele producții se elimină multe dintre ele, iar agricultorii se lovesc de dificultăți. Și mai ales dacă vorbim și de tehnologia de modificare genetică. Mă refer la glifosat, se produce în alte țări. Și a doua întrebare. În studiul acesta se spune că unul dintre produsele prejudiciate este orezul. Ce veți face pentru a ajuta acest sector? și de ce nu e grijă, nu aveți grijă de uh, fructele și legumele și uleiul de măsline din zona mediteraneană. Mulțumesc. Doț. Doamna Doț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar Hogan, ați uh, spus cât de uh, politică este natura acestor acorduri și asta s-a văzut foarte clar uh, în, uh, și se va vedea în negocierile care urmează între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Uh, piețele britanice sunt foarte importante pentru fermierii europeni. Ni se spune că în 2014 s-au exportat 16 uh, miliarde, dar s-au importat mult mai mult din Europa pe piețele britanice foarte importante aceste porturi pentru piețele și fermele din Franța, care au primit foarte mult, uh, de pildă, uh, carne de vită din uh, Irlanda, precum și alte produse, cum ar fi laptele. Și atunci, ce se poate garanta pentru fermierii noștri? ca să înțeleagă și ei că dincolo de aceste zgomote de fond uh, vor avea și ei un uh, acces pe piața europeană care să fie foarte uh, bun pentru toată lumea. Mulțumesc! Ca și ceilalți vorbitori, spun și eu că acest studiu arată că există niște îngrijorări legitime ale agricultorilor europeni și ar dori și ei ca comerțul și tratatele internaționale în domeniu să ia mai mult în calcul temerile lor. Există, deci, niște riscuri în acest domeniu. Un acord bun este unul care ar aduce un echilibru între mersul pieței și uh, sectoarele mai sensibile. O altă probleme, doar uh, anumite sectoare sunt studiate în această analiză, există sectoare cum ar fi cel horticol și mai departe, este un uh, un uh, sector uh, uitat. Apoi mă gândesc la probleme, cum ar fi tomatele importate din Maroc și nici aici nu am discutat. Și apoi nici nu s-a discutat uh, volatilitatea prețurilor în acest studiu. În sfârșit, se mai consideră de către autorii studiului că avem o Uniune Europeană omogenă, niciun fel de defalcare pe țări, pe regiune și nici nu se um, discută ajutoarele de stat și alte subvenții care sunt acordate în uh, sectoarele noastre agricole naționale. Deci, încă o dată, sunt lucruri care lipsesc și care nu se reflectă în ce ne dorim noi uh, să uh, facă cu politica agricolă comună. Doamna Sardahan, mulțumesc foarte mult. Vorbim despre consecințele acestor acorduri uh, internaționale dezastruoase pentru consumatori, pentru fermieri, pentru sănătatea populației, pentru sănătatea animalelor. Uh, este foarte clar că producția crește, dar planeta nu crește odată. Avem o supraproducție și este foarte clar că vocea cetățenilor, a fermilor, nu este deloc auzită în aceste tractații și este mare păcat că nici Comisia Agri nu joacă rolul așa cum trebuie. De fapt, Comisia Agri n-a putut să zică nimic în acest uh, joc. Și se vorbește mult despre consecințele CETA asupra um, sectorului agricol și dacă le cunoaștem, cum putem să fim pentru acest acord CETA? Nu trebuie să abandonăm pe cetățenii noștri. Domnul Amato. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste acorduri pot fi de multe ori pozitive, dar sunt inevitabile. Aceste acorduri uh, care cresc uh, factura au un impact asupra agriculturii, mai ales acum când vorbim uh, ca regiuni precum insulele Canaria, Canare, de unde vin eu, care sunt regiuni ultraperiferice. Știți foarte bine că aici sunt multe clauze de salvgardare care nu sunt puse în aplicare. Deci vă rog să puneți, să faceți studii de impact asupra acestor acorduri în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Mulțumesc. Pan poseu Necov. Mulțumesc, domnul Necov. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, doamna comisar, domnule președinte. Mm, producătorii agricoli din țara mea, din Bulgaria, au anumite păreri despre aceste acorduri, așa cum au uh, păreri și alții din alte țări. Este foarte clar însă că fermierii mai mici nu pot să facă față valului de importuri neconcurențiale din, uh, care apar în Europa. Să nu uităm care este potențialul uh, Canadei, care este potențialul creșterii populației. Este clar că deschiderea piețelor UE va beneficia, va fi benefic pentru fermierii din Canada și va fi mult mai prost pentru fermierii noștri. Este foarte clar că se continuă această diviziune între centru și periferie. Acordul CETA deci favorizează acest lucru și tot fermierii noștri în Europa vor plăti oalele sparte. Conform experților, vor dispărea sute de mii sau mii de locuri de muncă în Europa, multe în domeniul agricol, dacă CETA intră în vigoare în forma sa actuală. Așadar, cum să uh, îl convingem pe un mic fermier dintr-o zonă periferică că Europa și CETA chiar se gândesc la ei? Um, chairman, at the beginning you said agriculture is ignored. Domnule președinte, a spus la început că agricultura uh, este ignorată, dar este foarte clar că este foarte grav dacă Comisia Agri nu s-a exprimat pe CETA și asta este o rușine. Comisarul Hogan a spus că trebuie să avem informații fiabile în legătură cu aceste negocieri și vreau să vă întreb ce se schimbă în aceste noi negocieri. Sunt într-adevăr informații fiabile care circulă pentru că la TTIP eu m-am dus în camera de lectură și mi s-a părut că ar fi fost mai simplu să mă duc să trec prin zidul Berlinului decât să iau vreo informație din această cameră de lectură. Și domnul Lange a spus că asta este uh, un mare progres. Eu mi se pare că este ceva oribil, pentru că cum să ai informații fiabile și cinstite dacă nu poți să fotografiezi nimic, să fotocopiezi, dacă nu poți să scrii nimic din aceste informații, care este plină de tot felul de X-uri și de alte ștersături care e imposibil de înțeles și de transmis. Trebuie să schimbăm modul de negocieri. Domnul Bună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu toții știm că este foarte important uh, pentru agricultori nu atât cât să, cum să producă uh, mai mult, ci cum să vândă mai bine și de aceea este foarte important să avem aceste acorduri, independent de ceea ce se spune de către unii și de către alții. În același timp, avem o cifră de 11,5 miliarde, dacă bine am reținut eu, Uh, de exporturi de la nivelul Uniunii Europene. V-aș întreba dacă aveți și o cifră cu privire la importurile pe care le avem la nivelul Uniunii Europene, pentru că este foarte important acest, uh, acest lucru. De asemenea, v-aș întreba dacă există o distribuție între statele membre cu privire la contribuția la această sumă, adică avem 11,5 miliarde de euro valori care pleacă din Uniunea Europeană, cum este această sumă distribuită, distribuită la statele membre. Cu cât contribuie fiecare stat membru la această, uh, acest export? Pentru că mă interesează dacă acest export pleacă în, în principal doar din statele din vest sau statele din est, unde se situează în această ecuație. De asemenea, mă interesează chestiunea legată de uh, China și Japonia. Spuneți că șapte state și patru state uh, pot încheia acorduri cu uh, aceste două țări. Unde sunt celelalte state din Uniunea Europeană? Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, Nederland is een land van handel. En... Mulțumesc. Țările de jos sunt o țară um, cu tradiție comercială și o țară cu tradiție de export. Însă, din păcate, noi criticăm foarte mult acordul CETA și cred că suntem foarte bine plasați ca să înțelegem ce se petrece într-adevăr. Domnul Hogan a vorbit despre produse sustenabile. Însă am o întrebare. Mă gândesc la planul uh, Juncker. Poate a mai rămas în el vreo 500-400 de milioane de euro. N-ar trebui oare să lucrăm pe niște proiecte care chiar să ne aducă niște soluții la problemele noastre, pentru că avem probleme durabile, avem produse durabile cu alte norme și standarde și tot nu putem să le exportăm așa cum trebuie. Asta este marea problemă cu o bună calitate a produselor, dar să fie și exportabile. Mulți au menționat uh, nafta, mulți au menționat alte probleme pe plan internațional și acordurile din 1994 într-adevăr că aceste probleme, acordul din 94 a afectat și alte țări. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, v-ați referit la călătoriile pe care le-ați efectuat. Eu cred că această abordare activă este foarte importantă. Acum, în weekend, m-am întâlnit și cu persoane care au fost în delegația dumneavoastră și care au avut o opinie foarte pozitivă. Eu cred că nu trebuie să ne temem cu produsele noastre de foarte bună calitate de piața globală. Ce mă surprinde însă, și aici îi dau puțin dreptate doamnei Malmström, este faptul că dăm în lucru acum un studiu unde tocmai aceste produse sunt excluse. Eu cred că bunul nostru cel mai important este vinul. Probabil, nu cred că o să plecăm acum uh, pe piața mondială cu uh, carne de vită congelată. Eu cred că important ar fi să exportăm produse mai procesate. În ceea ce privește indicațiile geografice, uh, cel mai bine, desigur, ar fi ca toate să fie protejate, dar cum au fost alcătuite cele 140 totuși m-ar interesa. Pentru pentru că am senzația că Comisia folosește tot aceeași listă la toate acordurile. Eu cred că de la acord la acord ar trebui să analizăm cu exactitate ce denumiri joacă un rol pentru acea țară și care nu. Domnul Iar, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc doamnă și domnule comisar. Eu cred că sistemul economiilor naționale închise a eșuat până acum. Dacă acest sistem ar fi fost uh, cel uh, de succes, atunci și reunificarea Germaniei s-ar fi făcut invers uh, de la DDR spre BRD. Eu nu-mi fac griji de, uh, calitatea noastră, despre productivitate și eficiența noastră, mă îngrijorează costurile indirecte în agricultură, standardele producției și de mediu, birocrația și alte obstacole. Oare nu ar fi timpul să ne uh, evaluăm uh, standardele și să ne uităm ce se întâmplă și în lume, ce obțin atunci când ne vin idei uh, noi, pentru că în agricultură costurile indirecte nu le putem uh, vinde și pentru noi ar fi deficiențe de eficacitate. Thank you, Chairman and Domnul Carthy. Commissioner Malmström, I've listened to you on a number of occasions and it sounded... Mulțumesc foarte mult pentru uh, tot ce ne-ați spus, uh, dar uh, mi se pare că la capitolul retorică sunteți ca un fel de Donald Trump, pentru că ați refuzat să ascultați doleanțele exportatorilor, ne tot dați înainte cu TTIP, cu CETA, cu Mercosur, în ciuda faptului că cei din societatea civilă, fermierii, organizațiile, IMM-urile, toate consultările publice v-au spus și v-au arătat că sunteți pe calea greșită. Așa cum Donald Trump nu-i ascultă pe experți, Uh, și nu vrea să se schimbe, nici dumneavoastră nu vreți să ascultați aceste voci și uh, excludeți orice fel de alternativă și părere alternativă. Nu știu cum uh, se întâmplă aceste uh, lucruri și asta dă apă la moară lui Farage și lui Le Pen și altora ca ei. S-a vorbit mult despre acordurile acestor acorduri comerciale, cum ar fi CETA. Ați spus chiar dumneavoastră că efectele vor fi negative. Și noi la Comisia Agri ce mesaj trimitem? Putem să sprijinim uh, acorduri, putem să aprindem CETA, putem să sprijinim CETA, dar nu putem să sprijinim ambele, și agricultura și CETA. Mulțumesc, domnul Iusuf. Este będzie prezydentem wielkiego kraju. Pan poseł... Ați comparat, uh, făcut o comparație cu domnul Trump. Raport ma taki optymistyczny wydźwięk dla... Mulțumesc. În acest studiu, tonul este foarte optimist pentru agricultura europeană. În general, se consideră că există o simetrie în uh, comerț. Statele terțe și Uniunea Europeană își deschid piețele în mod uh, egal. Însă, experiența noastră de până acum, în colaborarea cu state terțe, arată că trebuie să facem mai degrabă noi concesii pe plan agricol uh, spre beneficiul altor sectoare, ceea ce nu se vede în raport. Agricultura europeană are și foarte multe constrângeri, uh, cum ar fi standarde, standarde de mediu, de bunăstare a animalelor, se ține cont de schimbările climatice, toate acestea implică costuri. Se va ține cont de ele? Jest? Okej, okay, pani poseł Krupa. Doamna Krupa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać... Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să pun și eu o întrebare. Comerțul, uh, în legătură cu comerțul global, care credeți că este impactul acestuia asupra mediului, asupra sănătății umane? Pentru că eu sunt medic și uh, văd că apar foarte multe boi, boli uh, noi, mai ales uh, tumori, boli provocate de civilizație, de rezistența antimicrobiană. Toate acestea sunt provocate, de fapt, de o trăvire, o trăvire cu substanțe chimice, cu pesticide, uh, cu substanțe adăugate în mâncare, aditivi și conservanți. După intrarea în vigoare a CETA vor apărea și noi hormoni în alimentație și noi antibiotice. Am uh, discutat cu cineva din Canada care spunea Bine, noi uh, nu o să mai producem uh, carne cu antibiotice și hormon după ce se semnează acordul, dar e absurd. Sorry, da, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ne concentrăm pe exporturi, mai ales în acest raport și vreau să-i mulțumesc domnului Hogan pentru că se străduiește să încheie noi acorduri de liber schimb. E foarte important acest lucru și aș vrea să subliniez cât de importante sunt și importurile pentru piața internă. Vorbim despre agricultură, putem vorbi despre concurența neloială. Noi știm că avem produse care uh, depășesc cu mult pe planul calității produsele din state terțe. De asemenea, în ceea ce privește drepturile sociale, protecția drepturilor omului, interdicția muncii uh, copiilor, drepturile salariale, sociale, toate acestea sunt mult mai bine respectate în Uniunea Europeană. Ar trebui uh, să ne gândim și la uh, aceste lucruri când încheiem acorduri de liber schimb și trebuie să ne gândim și la regiunile ultraperiferice. Eu mă întreb ce facem ca să garantăm drepturile agricultorilor noștri, ca să evităm concurența neloială. Cred că acesta este un element esențial să ne asigurăm că nu se uh, încheie acorduri care dăunează regiunile ultraperiferice. Da, mulțumesc, am și eu niște întrebări. De ce uh, nu s-a folosit și acordul cu America pentru acest studiu? De ce s-au exclus atât de multe uh, sectoare de piață, cum ar fi mierea și vinul? Ce se întâmplă cu perspectiva de creștere? Poate există o uh, um, un final al creșterii, de ce nu se face și o analiză potențială, estimativă, ce se întâmplă cu carnea de vită, pentru că în studiu se vorbește doar de carnea de porc, de ce uh, nu se ține cont de randamentul agricultorilor noștri, uh, și nici de uh, ceea ce își dorește societatea de la agricultor nu se ține cont în acest studiu. Ar dori să primim toate aceste răspunsuri. Acest studiu nu are însă niciun fel de bază în analiza economică. E vorba doar de comerț, nici de economie, nici de societate nu se ține cont. Și îmi pare rău, doamnă Malmström, la dumneavoastră nu e vorba decât de comerț, nu vă gândiți deloc la societate. Și uh, autorii studiului cred că au impresia că um, e același lucru uh, agricultura și comerțul cu produse agricole. Însă aceste lucruri sunt două lucruri diferite, nu e același lucru și cred că ar fi bine să ascultați oameni care se pricep mai bine. Domnul Corado. Grazie, Presidente. Eu o... Mulțumesc. Eu înțeleg cât de importante pot să fie aceste acorduri pentru dezvoltarea uh, Um, economică și mă gândesc că pot să fie bune pentru anumiți lucrători în um, anumite țări din sudul uh, Americii, însă este foarte clar că avem un studiu legat de aceste efecte cumulative. El nu conține tot ce ne-am dorit. Am dorit să înțelegem cum îi uh, le explicăm fermierilor noștri care au trecut prin aceste crize și când, care au simțit pe pielea lor acordurile nefaste cu Africa, când au simțit problemele legate de multinaționale și când au avut alte probleme de concurență, cum să le explicăm aceste noi acorduri? Ce să le povestim acestor fermieri care au uh, fost uh, asigurați de autoritățile italiene cum că o să fie declanșată clauza de salvagardă și um, fondul de criză pentru uh, că avem acest acord cu Africa de Nord? Nu s-a întâmplat niciodată acest, acest fond, nu s-a s a declanșat. Este foarte clar că nu se vorbește nimic despre fondurile agricole, nu se vorbește nimic despre sectoarele e, vulnerabile în acest acord. Cine câștigă și cine pierde? N-am înțeles până acum. Acum uh, dăm cuvântul comisarilor pentru răspunsuri. Doamna Malmström începe. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E clar că studiul pe care l-am prezentat are anumite limite, am spus-o și eu și domnul comisar Hogan de la bun început. Unele sunt provocate de lipsa de metodologie, lipsa de experiență sau de faptul că nu avem mai multe posibilități de a analiza uh, materia. Însă, acest studiu ne dă doar niște indicații pentru domeniul comercial. În ceea ce privește domeniile mai uh, sensibile, vom ține cont și de alte fapte. Pentru că, după cum spuneam, acest studiu are limitele sale și cred că uh, autorii vă pot spune mai multe. Acordurile comerciale sunt foarte importante pentru economie. 90% din creșterea uh, globală provine din uh, uh aceste piețe cu care e important să avem acorduri, dar acordurile comerciale nu ne pot rezolva toate problemele, nu sunt răspunsul la toate întrebările. Ele oferă însă uh, ocupare, creștere și investiții și există probe în acest sens. Am spus-o de 3-4 ori, nu uh, creează aceste condiții pozitive pentru toată lumea, nu în aceeași măsură. Desigur, trebuie însoțite și de alte activități economice. De aceea este important să avem acest tip de evaluări pentru a constata care sunt sectoarele vulnerabile ca să începem cât mai timpuriu introducerea măsurilor de atenuare. Nu cred că e util să menționăm argumente neoliberale sau să-l pomenim pe Trump în această discuție. Ce încercăm noi să facem este să avem o politică comercială bazată pe valori și transparentă care să creeze creștere și să fie bazată și pe includere. Asta încercăm să facem. Sigur că sunt și perdanțe ai globalizării și e foarte serios, trebuie să ținem cont de acest lucru și să facem mult mai multe ca să ne asigurăm că există măsuri de atenuare a consecințelor negative atât la nivel european cât și la nivel național pentru ca oamenii să fie pregătiți. Însă nu e corect să se dea vina pe acordurile comerciale pentru pierderea locurilor de muncă. Acestea se pierd din cauza globalizării, a robotizării, a dezvoltării, însă sigur că toate acestea nu contează pentru individ și de aceea trebuie să ne asigurăm că avem instrumente corecte pentru a evalua situația. Domnule Tarabela, nu avem un acord cu Senegalul, nu știu despre ce vorbiți, nu știu de ce aceste acuzații. Avem acorduri um, de tip EPA, APE, cu regiuni din Africa care sunt asimetrice Acestea ne permit să protejăm anumite sectoare vulnerabile și lucrăm uh, foarte strâns cu uh, Direcția Generală Dezvoltare ca să ne asigurăm că comerțul și dezvoltarea merg uh, în paralel pentru a consolida strategia de integrare regională din Africa. Și statele cu care am semnat acorduri au dorit foarte mult să le încheiem. Am dezvoltat acordurile într-o strânsă colaborare cu guvernele care au uh, ratificat și în parlamentele respective acordurile. Cu Senegalul nu există acest acord. Mm, deci uh, nu știu despre ce vorbiți când vorbiți despre Dakar. Nu e vina Comisiei de data aceasta. În ceea ce privește uh, misiunile de apărare, instrumentele de apărare comercială și misiunile, ne dorim ca acestea să fie cât mai eficiente ca să facă față provocărilor și acestea pot să acopere și agricultura. În ceea ce privește cifrele de export, cineva din sală le-a cerut, nu am cifrele la dispoziție, dar vi le trimit cu plăcere după această reuniune ca să vedeți în detaliu care sunt exporturile pentru fiecare stat membru doamna Arena în legătură cu marile întreprinderi care au avut de câștigat. Da, e adevărat, dar sunt și exemple de întreprinderi mici și mijlocii, pot să văd cât trimit câteva exemple. Și în legătură cu acordurile cu Peru și Columbia, am constatat că de când acestea au intrat în vigoare, 1500 de mici întreprinderi europene au reușit să facă comerț pentru prima dată cu Peru și mai multe sute de IMM-uri cu Columbia. Pot să vă trimit cifrele pentru că le-am primit uh, foarte recent. Și cred că aici mă opresc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă comisar. Și acum uh, Vă rog să mă scuzați dacă v-am supărat cu ceva, nu era intenția noastră. Trecând acum la domnul comisar Hogan, uh, să știți că trebuie să terminăm la ora 7, spune domnul președinte. We don't conclude. Noi nu încheiem acordul cu orice preț. De aceea cred că și este foarte important studiul acesta. E o idee foarte bună să ținem cont de diferitele scenarii posibile, e important să le studiem, să vedem ce s-ar putea întâmpla. Și cred că informațiile acestea sunt foarte utile. Este bine să le avem în contextul negocierilor uh, în care suntem implicați actualmente. Sigur, cred că mulți dintre noastre nu au citit uh, rezumatul acestui studiu, pentru că din ce ați spus, uh, eu așa am dedus, dacă ați fi citit rezumatul, introducerea studiului, ați fi văzut Uh, ce înseamnă parametrii din studiu și anume am făcut uh, două scenarii posibile și nu am inclus uh, teoriile USDA, Departamentului de Agricultură din SUA, pentru că nu suntem de acord cu acele premise. Nu, nu considerăm că sunt valabile. Ăsta e răspunsul. Ca să dau un răspuns util pentru toți cei interesați, voi trimite o notă tuturor membrilor din Comisia INTA și din Comisia AGRI cu rezumatul acestui studiu și probabil că astfel veți uh, putea urmări mai bine informațiile. Eu sunt uh, politician, sunt de 32 de ani în branșă și știu cum merge treaba. În legătură cu uh, industria de procesare a alimentelor, domnul Scholz uh, v-ați referit la beneficiile care ar fi mai degrabă pentru această industrie decât pentru agricultori. Noi uh, și Comisia Europeană încercăm să uh, ne ocupăm de acest subiect al lanțului alimentar și se întâmplă nu doar în contextul comercial internațional, ci chiar în Uniunea Europeană. Deci, cu siguranță, uh, task force-ul pe această temă ne va prezenta concluziile sale în curând și în 2017 le vom discuta cu dumneavoastră ca să vedem ce soluții putem propune pentru a uh, proteja producătorul față de alți actori din lanțul alimentar. Am spus-o la audierile mele, am spus că vom încerca să facem ceva în acest sens. Colaborăm și cu alte direcții generale, Direcția Generală Concurență, Direcția Generală Grow, cu care avem o strânsă colaborare și avem această propunere pentru 2017. Sunt de acord cu doamna Heranz Garcia, avem nevoie de reciprocitate, și noi folosim acordurile de liber schimb ca să stimulăm uh, reciprocitatea. Însă e nevoie să pună umărul ambele părți și e nevoie de reciprocitate, asta e clar, sunt de acord cu dumneavoastră și uh, ne străduim să facem tot ce putem. În ceea ce privește uh, sănătatea plantelor, la care v-ați referit, e un subiect foarte important pentru statele mediteranene. Avem mai multe acorduri cu prietenii din uh, Uh, Africa, din nordul Africii și mai nou și din sudul Africii și important să existe un regim de control ca să ne asigurăm că nu permitem intrarea dăunătorilor și a bolilor în uh, Europa. Doresc să încurajez statele membre să fie vigilente și să aibă sisteme de control adecvate, pentru că este responsabilitatea lor. Uneori se consideră că comisia e de vină pentru tot, știu, dar uh, în ceea ce privește aceste sisteme de control, statele membre sunt cele care trebuie să îndrepte lucrurile care nu merg bine. Și știu că, în legătură cu ce spunea doamna Crupa, rezistența antimicrobiană, uh, domnul Andrew Kaitis lucrează foarte mult la acest subiect și obiectivul este inclus și în declarația G20 privind agricultura. Avem, deci, progrese, însă e clar că sunt mai multe de făcut uh, pentru a putea face față problemei uh, anti, rezistenței antimicrobiene și rezistenței la pesticide. E important să se ia măsuri pozitive pentru agricultură, care să fie pozitive și pentru mediu în contextul uh, digitalizării și modernizării agriculturii. Domnul Dantin s-a referit la probleme legate de uh, sectorul cărnii de vită. E adevărat că sunt posibile astfel de scenarii, însă Întrebarea este și ce s-ar întâmpla dacă am face prea multe concesii într-un domeniu. Ce co- consecințe ar exista? E important să știm toate acestea la negocieri, să înțelegem bine contextul la în tot ceea ce negociem. Însă, um, nivelul minim include acordurile noastre anterioare și sigur că ce am prezentat aici sunt doar scenarii. Nu propunem și un mod de punere în aplicare. Noi vrem doar să vă prezentăm implicațiile diferitelor scenarii potențiale dacă am încheiat aceste acorduri. Deci cred că am reușit să deschidem ochii, să vedem ce trebuie să facem și ce nu. În legătură cu Indonezia, sunt șanse foarte bune acolo. În regiunea ASEAN sunt 750 uh, de milioane de persoane o populație numeroasă în creștere care vrea produsele noastre. Autosuficiența la lapte este, de exemplu, de 25% acolo, așadar e o mare șansă de intrare pentru întreprinderile europene în piața ASEAN. De aceea am și uh, pus în legătură multe companii cu Vietnamul ca să vedem ce putem face acolo. Sigur că va mai dura 2-3 ani până vom încheia acordul cu această țară, dar e clar un stat cu mult potențial. Domnule Tarabella, perspectiva nu e bună dacă uh, ne gândim la scenariile pe care le-ați menționat, însă, după cum a spus și doamna Malmström, uh, trebuie să ținem cont de acordurile existente cu Africa după cum ați auzit mai devreme. Doamna McGuinness, ne interesează situația agriculturii, desigur, în perspectiva acordurilor comerciale și acorduri și instrumentele de apărare comercială sunt incluse. Doamna Aguilera, sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Agricultorii, agricultorii au o situație specifică, trebuie să ținem cont de ea, dar trebuie să ne promovăm produsele. Și după ce o să înceapă să crească prețurile la lapte, Uh, ceea ce nu s-a întâmplat încă, însă o să se întâmple și o să ne asigurăm că agricultorii au de câștigat. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să mai lucrăm cu partenerii din zona mediteraneană ca să ținem cont de diferitele implicații și uh, vă putem trimite mai multe informații în legătură cu vinul, de exemplu, și alte produse similare din acea zonă. Doamnă Dodds, ce pot să spun în legătură cu Brexit? Nu în seara aceasta o să negociem Brexitul. N-aș, nici n-aș vrea oricum, dar voiam să vă amintesc că această decizie a fost luată de Regatul Unit și nu de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu a luat decizia de a da afară Marea Britanie, a fost decizia lor. Și cred că în cazul unei astfel de decizii, bine să te gândești înainte ce faci ca să nu pierzi prea mult timp după aceea. Au mai fost multe întrebări. Domnule Flanagan, vă asigur că sunt multe lucruri în legătură cu care noi doi nu vom fi de acord, dar există un acord pozitiv pentru Uniunea Europeană. Și dacă l-ați scrie ca ONG, l-ați scrie mai bine. Știu că sunteți un mare ecologist, știu că sunteți pasionat de uh, zona rurală din Irlanda, însă și cred că ați fi în stare să considerați că este o etapă pozitivă, însă să știți că standardele de mediu de bunăstare animalelor implicite în acord sunt uh, standarde de clasă mondială de care Uniunea Europeană poate să fie mândră. Și mi se cere să mă opresc aici. Vreau să mulțumesc tuturor pentru uh, comentarii și întrebări. O să trimitem o notă tuturor membrilor celor două comisii ca să explicăm mai detaliat rezumatul acestui studiu. Mulțumesc, domnule comisar, doamnă comisar. Așteptăm și nota explicativă acum. A fost o reuniune foarte utilă și vă rog să nu uitați că unii dintre membrii INTA sunt implicați în chestiuni foarte importante pentru agricultură și mă bucur foarte mult de faptul că Comisia INTA are totdeauna o atitudine deschisă față de aceste probleme din agricultură. Domnul Lange acum. Mulțumesc! Colaborarea dintre Agri și INTA a fost foarte utilă. Am avut o discuție rodnică. Mulțumesc mult și o seară plăcută vă urez! Mulțumesc foarte mult! Cred că uh, Recomandările de la coordonator pot fi considerate adoptate. Ne vedem uh, pe 5 decembrie. Mulțumesc frumos! Domnul și domnul Sikerski mulțumește și interpreților. Mulțumim și noi!